Aș dori să urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale, precum și eurodeputaților, în numele întregului Parlament European. Bun venit la această săptămână parlamentară din uh, februarie 2020. Mă bucur să vă spun că avem un număr record de membri de la parlamentele naționale, 116 mai precis, de la 17 parlamente naționale, doi membri din țările candidat și un membru din o țară observatoare s-au înregistrat. Această sesiune interparlamentară se va concentra pe extinderea și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare a guvernanței acestea. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte din perspectiva Parlamentului European întâi. Euro este cel mai vizibil simbol al integrării europene și ne bucurăm că mai mult de trei din patru cetățeni cred că moneda unică este bună, benefică pentru Uniunea Europeană. Este cel mai ridicat nivel de sprijin de la introducerea monedei euro din 2002. Și sperăm ca toți cetățenii europeni să poată să culeagă beneficiile monedei euro. Salutăm intenția Croației și a Bulgariei de a lua măsurile necesare pentru a adera la mecanismul european pentru cursul de schimb 2. În în plus, față de avantaje, trebuie să mai discutăm și vulnerabilitățile monedei unice, care face că putem fi expuși în uh, vreme de criză economică și financiară. Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, a făcut progrese semnificative în anii trecuți în uh, finalizarea Uniunii Economice Uniunii Economice și Monetare, însă există deficiențe structurale, uh, din păcate, care um, au făcut obiectul a numeroase rezoluții ale Parlamentului European, deficiențe ce trebuie soluționate. În Comisia Econ, pe care eu o conduc, discutăm rapoarte din proprie inițiative cu privire la consolidarea Uniunii piețelor de capital, o revizuire a cadrului legislativ macroeconomic pentru a avea un impact mai mare asupra economiei reale a Europei, mai multă transparență și responsabilitate democratic, consolidarea rolului internațional al euro și uh, finanțe digitale, care sunt riscurile emergente referitoare la criptovalute. Vom uh, examina, bineînțeles, și sistemul european de asigurare a depozitelor bancare, pilonul care lipsește pentru Uniunea Bancară. Împreună cu Comisia pentru Bugete lucrăm la un program de sprijinire a reformelor și împreună cu Consiliul vom include acest program în instrumentul mai mare pentru convergență și competitivitate. La finalul anului așteptăm o propunere a Comisiei cu privire la sistemul european de reasigurare în caz de șomaj pentru a-i proteja pe cei care și-au pierdut locurile de muncă din cauza șocurilor externe. Aceasta va fi încă o piesă pe care o adăugăm la construirea Uniunii Economice și Monetare. Și, în fine, pentru că Parlamentul European a cerut de mai multe ori să consolidăm responsabilitatea democratică, am vrea să dăm ocazia Parlamentelor Naționale să ne spună în ce fel își pot consolida rolul pentru a supraveghea mai de aproape guvernele lor naționale cu privire la chestiunile ce țin de Uniunea Economică și Monetară. Înainte de a vă da cuvântul însă, avem câteva reguli de anunțat pentru că numărul de participanți este foarte mare. Um, aveți uh, înțelegere, vă rog, pentru faptul că după remarcile introductive nu o să putem da cuvântul tuturor celor care vor să vorbească. Dacă interveniți, vă rog să vă limitați la 2-3 minute, o să afișăm timpul care se scurge pe uh, ecrane și uh, s-ar putea să trebuiască să restrângem acest timp și mai mult în funcție de cum evoluează conferința noastră. Aveți formulare pe mese, dacă doriți să luați cuvântul, completați-vă numele și dați-le ușierilor. Asta e valabil și pentru eurodeputați, cât și pentru membrii parlamentelor naționale. O să încercăm să împărțim uh, timpul de intervenție după următoarea formulă. Doi de la Parlamentele Naționale, unul de la Parlamentul European și tot așa. Dar s-ar putea să mai modificăm formula în timpul dezbaterii. Să vedem cum decurge. Acum am să îi uh, dau cuvântul uh, doamnei Perici, care o să vorbească tot în numele Parlamentului European de la Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, am să vorbesc în croată. Domnule Marici, stimate președinte al ECOFIN și ministru de finanțe al Croației, domnule Marius Sintana, președinte al Eurogrupului, domnule Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, domnule Paolo Gentiloni, comisar însărcinat cu portofoliul economiei, domnule Fabio Paneta, membru al Comitetului Executiv al BCE, stimați membri ai Parlamentelor Naționale și stimați eurodeputați, stimați membri ai Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social, președinția Croatei are loc într-un moment istoric pentru noi, la 28 de ani după ce Croației i-a fost recunoscută independența. În acest timp, Croația a trecut prin reforme fundamentale ca să se pregătească pentru aderarea la UE și-a dezvoltat economia și în iulie 2013 a aderat la Uniunea Europeană. Acum că au trecut șapte ani de la aderare, avem plăcerea să prezidăm Consiliul Uniunii Europene, mai ales acum că a început un nou ciclu legislativ și instituțional. Pentru Croația, Uniunea Europeană este un proiect de pace fără precedent. O Uniune care se bazează pe solidaritate și pe valori comune. Președinția croată are loc într-un moment cheie în care se alege drumul pe care o va lua Uniunea Europeană, iar Croația dorește să dea un suflu nou Uniunii Europene. Noi vrem să democratizăm și mai mult procesul decizional și vrem ca politicile europene să fie mai apropiate de cetățeni pentru a răspunde la așteptările și nevoile lor. Motoul nostru este o Europa puternică într-o lume plină de provocări. Ce ne face puternici? Valorile pe care le avem în comun, obiectivele pe care vrem să le urmărim și conștiința faptului că suntem mai puternici dacă suntem uniți. Doar așa putem face față tuturor provocărilor moderne. În numele Parlamentului Croat și numele meu. Este o plăcere să coprezidez această conferință împreună cu doamna Irene Tinali, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare din Parlamentul European, conferință dedicată aprofundării Uniunii Economice și Monetare. În uh, ultimii 10 ani, Uniunea Europeană s-a consolidat datorită consolidării acestui cadru de guvernanță economică. Însă trebuie să facem mai multe. Trebuie să discutăm uh, diversele recomandări care s-au făcut la diversele nivele și aștept cu interes să aud ce o să discutăm aici. O să-i dau să cuvântul domnului Zdravko Maric, care este președintele ECOFIN și ministru de finanțe al Republicii Croate, precum și viceprim-ministru, să ne spună care sunt prioritățile ECOFIN. Aveți cuvântul. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo Perić. Mulțumesc foarte mult, doamnă Tinali, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, domnule președinte al Eurogrupului, reprezentanți ai Băncii Centrale Europene și a Comisiei Doamnelor și Domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu invitat la această conferință pe care Croația are onoarea să o organizeze alături de Parlamentul European anul acesta. Schimburile de opinie între parlamentele naționale din UE și Parlamentul European sunt extrem de importante pentru a prefigura politicile europene. Și este momentul potrivit să ne uităm îndeaproape la cadrul de guvernanță economică. Un motiv pentru aceasta este că începem un nou ciclu instituțional în Uniune, ceea ce este întotdeauna un moment bun pentru a face un pas înapoi și a revizui ce am reușit până acum și încotro ne îndetrăm pe viitor. Un alt motiv este faptul că majoritatea regulilor de guvernanță economică au fost stabilite în urmă cu aproape un deceniu pentru a răspunde crizei datoriilor naționale la nivelul crizei financiare globale și în zona euro. Din acest punct de vedere, putem spune că s-au făcut multe lucruri în domeniul guvernanței economice în ultimii 10 ani. Uniunea Europeană a ajuns la un nivel de coordonare a politicilor mult mai sofisticat și s-a extins dincolo de politicile fiscale. Statele membre în zona euro au stabilit și un mecanism de stabilitate europeană pentru a răspunde în caz de criză sau de amenințare a stabilității financiare. Uniunea Europeană a lansat și Uniunea Bancară care este echipată acum cu mecanisme de rezoluție și de supervizare unică. BCE-ul a jucat un rol important introducând noi instrumente de politică monetară. Toate aceste îmbunătățiri au făcut ca zona euro și UE să fie mai puternice și mai bine echipate în fața eventualelor recesiuni decât în urmă cu un deceniu. Noile reguli au oferit stimulente statelor membre pentru a reduce dezechilibrele acumulate. Totuși, dacă ținem cont de analize recente, noile reguli nu au avut un impact din punctul de vedere al prociclicității pentru politicile fiscale și momentul bun nu a fost potrivit pentru folosit pentru a folosi uh, zone uh, tampon pentru politicile fiscale. De aceea trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că astăzi ne confruntăm cu provocări diferite de exemplu, inflația scăzută, creșterea economică scăzută și rata dobânzii scăzute. De aceea trebuie să facem față unei tehnologii care avansează foarte rapid și a inovării cu consecințe economice și sociale largi. Trebuie să abordăm și problema schimbării climatice și a problemelor demografice care sunt din ce în ce mai complexe, mai ales în noile state membre și trebuie să facem față riscurilor economice din cauza tensiunilor geopolitice și a nesiguranțelor care au de face cu comerțul. Trebuie să ne gândim pe viitor și să ne asigurăm că Uniunea Economică și Monetară va rămâne puternică și pe viitor. Discuțiile în legătură cu o eventuală îmbunătățire a acestui cadru de guvernanță este necesar pentru a face față acestor noi provocări. Promovând stabilitatea macroeconomică și durabilă și inclusivă, trebuie să ținem cont și de factorii tehnologici și de mediu. Comisia a făcut un prim pas în această direcție recent printr-o comunicare pe marginea revizuirii cadrului de guvernanță. Comunicarea oferă o analiză foarte bună a eficienței cadrului actual și pune întrebări foarte pertinente. Aștept și eu să văd care sunt rezultatele consultării publice și a acestei revizuiri care a fost lansată chiar ieri. Sunt convins că instituțiile europene, autoritățile naționale și parlamentele își vor aduce contribuția la această dezbatere. În calitate de președinție a Consiliului European, am hotărât să organizăm un schimb de opinii pe marginea revizuirii two-pack și six-pack uh, la întâlnirea care va avea loc între miniștrii de finanțe la Zagreb în aprilie. Ne vom centra atunci în special pe procedura de dezechilibre macroeconomice. Iar uh, chiar, tu, chiar astăzi la Ecofin, în această dimineață, am văzut și prezentarea Comisiei în legătură cu revizuirea cadrului de guvernanță. Cred că aici sunt multe domenii în care există consens între statele membre. Mulți dintre noi consideră că acest cadru fiscal ar trebui să promoveze investițiile, mai ales pentru economia digitală și verde, și să asigure o tranziție către o durabilitate fiscală pe termen lung. Mai mult decât atât, creșterea finanțelor publice de calitate și care să promoveze creșterea ar trebui să se reflecte și în cadrul de guvernanță. De asemenea, trebuie să existe o asumare a răspunderii la nivel național și pentru asta avem nevoie de reguli mai simple care să țină cont de variabile, variabile economice ușor observabile. Uniunea economică și monetară, cum se poate aprofunda? În primul rând, îmbunătățirea coordonării bazate pe reguli este crucială. Însă aceasta este doar o parte a poveștii. Trebuie să facem progrese și în ceea ce privește Uniunea economică și monetară. Croația și-a luat un angajament foarte clar în acest sens, nu doar în calitate de președinție și din cauza dorinței noastre de a ne alătura zonei euro în curând, ci și pentru că suntem convinși că Uniunea economică și monetară funcțională este în interesul tuturor statelor membre. Moneda euro este moneda Uniunii și probabil că majoritatea statelor membre va fi introdusă la un moment dat. Este de aceea util ca toate statele membre să participe la această dezbatere. Și sunt convins că Mario, președintele Eurogrupului, va avea mai multe de spus pe această temă, pentru că Eurogrupul a lucrat uh, pe această temă, având un mandat din partea liderilor politici. Însă aș vrea să spun și câteva cuvinte în legătură cu ceea ce considerăm noi a fi prioritățile pentru agenda agenda legislativă în acest domeniu. Obiectivul principal este acela de a finaliza poziția Consiliului în ceea ce privește instrumentul bugetar de convergență și competitivitate pentru zona euro, așa numitul BIC. Uh, decizia s-a luat la nivelul liderilor în decembrie 2018. Munca legislativă se bazează pe propunerea Comisiei pentru programul de susținere a reformelor și pe lista de termeni a BIC-ului, care a fost acordată în octombrie la Eurogrup. Este important să facem progrese, pentru că instrumentul comun bugetar pentru a susține convergența și competitivitatea este esențial pentru țările care uh, s-au adunat la oaltă pentru politici monetare și pentru instrumente în ceea ce privește rata de schimb. Și sunt încrezător că Parlamentul va acorda de asemenea importanța acestei teme. Sper să începem dezbaterile în cadrul trialogului chiar în acest semestru. Un element important pentru a avea o uniune economică și monetară puternică și independentă este sectorul bancar, care să fie echipat pentru a face față crizelor și pentru a face față riscurilor existente. Pentru Uniunea Bancară, uh, un element esențial este EDIS, Schema Europeană de Garantare a Depozitelor. Progresele sunt uh, lente în acest domeniu și uh, e vorba de multe domenii politice sensibile. Trebuie să facem progrese și avem intenția să continuăm eforturile noastre în cooperare strânsă cu președinția Eurogrupului. Sub președinția Croației, Consiliul va continua dezbaterile tehnice pe marginea aspectelor viitorului EDIS. Trebuie să facem progrese și în ceea ce privește integrarea financiară și asta înseamnă progrese pentru Uniunea Piețelor de Capital aceasta este în continuare prea fragmentată pentru a oferi beneficii și oportunități uh, companiilor din întreaga Europa și economiilor europene. Pe lângă aceasta, e nevoie de o uniune a piețelor de capital puternică și o uniune bancară puternică care să facă ca moneda euro să devină puternică la nivel internațional. Este una dintre prioritățile care va fi dezbătută pentru prima oară la întâlnirea miniștilor și a guvernatorilor național în uh, întâlnirea ECOFIN la Zagreb. În cadrul președinției noastre vom face eforturi pentru a lua măsurile necesare pentru un plan de acțiune revizuit, pentru construirea Uniunii Piețelor de Capital și vom susține definirea de noi priorități. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, ne așteaptă foarte multe în față. Este de aceea din ce în ce mai important, ținând cont de contextul internațional în care se află Europa astăzi, să o facem împreună. Regulile de lungă durată și modalitățile de cooperare sunt puse sub semnul întrebării acum. Problemele de mediu și la nivelul societății ne fac să căutăm noi soluții cu efect pe termen lung pentru generațiile care vor veni. Uniunea trebuie să se asigure că ne înțelegem între noi și că lucrăm împreună pentru a găsi cea mai bună soluție pentru un viitor mai bun pentru toți cetățenii noștri. Sper să facem acest lucru împreună și aștept dezbaterea noastră de astăzi cu mult interes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marici! Și acum am să dau cuvântul domnului Mario Centeno, care este președintele Eurogrupului și care va uh, prezenta prioritățile Eurogrupului. Vă rog. Good afternoon, honorable... Mulțumesc. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentul, Parlamentului European, al, ai Parlamentelor Naționale, domnule președinte al Consiliului ECOFIN, reprezentanți ai BCE și ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să particip la această conferință în contextul săptămânii parlamentare din anul 2020. Este o mare plăcere pentru mine să particip la aceste sesiuni, așa cum particip și la sesiunile Parlamentului uh, din uh, Lisabona. Am participat de la preluarea mandatului meu la aproximativ 30 de sesiuni parlamentare. Mi se pare un lucru important. Dezbaterea politică și supravegherea parlamentară consolidează dezbaterile și uh, ne consolidează uh, democrațiile. Eu vă voi vorbi despre guvernanța la nivelul uh, zonei euro, un element mult mai complex decât la, la nivel național, dar cu atât mai important. Doamnelor și domnilor, sprijinul pentru moneda unică în Uniunea Europeană este de aproximativ 75% conform ultimului Eurobarometru este cel mai ridicat număr înregistrat vreodată. Sunt aici, în fața dumneavoastră, ca unul dintre europenii mândri ce înțeleg și respectă valoarea euro. Nu putem să îi dezamăgim pe cetățeni. Am creat euro în urmă cu 20 de ani, însă nu am uh, reușit să îi creăm instituțiile necesare și guvernanța necesară, iar aceste lacune au jucat un rol important în criza recentă. De atunci am luat pași îndrăzneți pentru a duce la bun sfârșit uh, cadrul instituțional pentru cel mai popular proiect european. Astăzi continuăm să câștigăm pentru a continua să câștigăm încrederea cetățenilor, trebuie să protejăm moneda împotriva potențialelor riscuri și capcane. S-a făcut mult, dar mai este mult de lucru. După ultima, ultimul val de extindere de la introducerea euro, economia europeană în momentul de față încetinește. Discuțiile cu privire la guvernanța Uniunii Economice și Monetare sunt binevenite. Guvernanța euro uh, este uh, compusă din trei elemente. Întâi, reguli comune care acoperă politicile bugetare și economice ale statelor membre. Asta este coloana vertebrală a guvernanței noastre. Semestrul european este probabil cel mai bun exemplu în acest sens. În general, eu sunt convins că um, cadrul nostru bazat pe reguli a fost uh, util în a Uh, ghida statele membre în a aborda uh, dezechilibrele existente. Apoi, eficacitatea guvernanței noastre depinde și de instituții. Instituțiile comune pe care le-am creat au uh, adus la un cu totul alt nivel guvernanța zonei euro. Și în al treilea rând, guvernanța Uniunii Economice și, eco, și Monetare se bazează și pe discuții informale, pe presiune între egali și pe discuții. Uh, Uh, și acesta este rolul Eurogrupului. Eu, rolul Eurogrupului în timpul crizei ne arată și importanța sa. De asemenea, dăm din ce în ce mai multă structură și formă în structuri, proceselor noastre informale de coordonare. Am să vă uh, Uh, și un exemplu în acest sens a ceea ce se numește soft coordination este poziția fiscală. În ultima perioadă am avut mai multe discuții cu privire la perspectiva economică și la nevoile economice din ace- în acest sens. Statelor membre li se recomandă să-și, uh, adapt- să adapteze uh, poziția fiscală la spațiul bugetar existent. Și uh, întotdeauna regula este să um, se respecte regulile. Uh, de asemenea, se dau um, recomandări specifice pentru fiecare țară. Până la urmă, așa arată coordonarea politicilor la nivel european. Oare funcționează? Este o întrebare foarte bună. Criza ne-a arătat ne-a permis să ne sincronizăm ciclul uh, economic și astăzi avem cea mai mică diferență între pozițiile fiscale înregistrate vreodată. Există loc de mai bine în mai multă integrare, iar asta ne va face politica monetară mai eficientă, însă așa cum este el acum, efort, uh, progresul obținut este o combinație a celor trei uh, elemente. Și aceste trei elemente au dus uh, la o reziliență mai mare a zonei euro. Însă, lumea de astăzi este diferită față de cea din urmă cu 10 ani. Ne confruntăm cu schimbările climatice și cu provocarea transformărilor digitale. Ambele au nevoie de acțiuni colective, urgente și decisive. De asemenea, cresc pol- uh, tensiunile politice, izolațion- uh, tendințele izolaționiste și incertitudinile ce țin de, viitoarele de relațiile comerciale viitoare. Avem de-a face cu, cu alegeri politice de pe care trebuie să le facem și trebuie să le facem dacă vrem, vrem să ne menținem uh, suveranitatea economică și financiară. În acest context este potrivit să analizăm dacă guvernanța Uniunii Economice și Monetare este în continuare adaptată la nevoilor noastre. Ieri am uh, salutat uh, revizuirea regulilor fiscale. În ultimii doi ani am revizuit și arhitectura instituțională a Uniunii Economice și Monetare. La solicitarea summitului european uh, S-a făcut, s-au făcut progrese mari în, în ceea ce privește aprofundarea zonei euro. Au fost uh, subiecte complexe din punct de vedere complexe, dar și uh, delicate din punct de vedere soli, politic, mă scuzați. O imagine de ansamblu am să vă dau cu privire la aceste elemente. Întâi, instrumentul bugetar pentru zona euro este cea mai interesantă și cea mai nouă parte din uh, aprofundarea zonei euro. în majoritatea anului 2019, Eurogrupul a uh, discutat despre mm, principiile de funcționare pentru acest grup. Am să vă prezint caracteristicile sale principale. Am căzut de acord ca instrumentul să cofinanțeze reforme naționale și, instrumente, uh, și investiții publice cu obiectivul de a promova convergența și competitivitatea în uh, zona euro. Convergența nu este un rezultat natural al integrării monetare necesită politici naționale și europene care să promoveze investiții și reforme. Necesită un buget uh, dedicat pentru statele din zona euro. Aceste investiții și reforme, la rândul lor, um, vor uh, viza competitivitatea convergența, cu cât sunt mai convergente și mai competitive statele din zona euro, cu atât mai eficientă este politica BCE și cu atât mai mult uh, cetățenii pot uh, să se bucure mai mult de zona de moneda unică. Rata de cofinan Există o adaptare o, uh, um, a ratei de cofinanțare pentru statele care au dificultăți financiare și, mm, și de asemenea prevedem uh, resurse pentru a ajuta țările să se adapteze la uh, provocări specifice pentru fiecare țară. În iunie s-a subliniat uh, nevoia de autonomie pentru luarea deciziilor în statele zonei euro. Prioritățile de reforme sprijinite de acest instrument și orientări strategice vor fi oferite de, de Consiliul European și de Eurogrup. Acest aranjament ar trebui să consolideze coordonarea economică și să uh, crească mm, nivelul de asumare uh, a politicilor, un lucru care uh, lipsește de multe ori în ceea ce privește implementarea regulilor noastre comune. Implementarea buget, instrumentului bugetar va fi supravegheată de Parlamentul European și Parlamentul va oferi și o descărcare. Mă bazez pe implicarea și sprijinul dumneavoastră. În același timp, parlamentele naționale pot juca și ele un rol uh, Uh, prin uh, propunerile care vin pentru acest instrument BIC. Acum câteva elemente în ceea ce privește aspectele financiare ale acestui instrument. S-a decis ca acest instrument să facă parte din bugetul european, ca, buget, ca mărimea uh, instrumentului bugetar să fie decisă de lideri. Nu pot să anticipez rezultatele discuțiile, discuțiilor, însă este foarte probabil că inițial să fie un instrument modest. E clar că dezbaterea este una politică, dar eu cred că Uh, liderii vor putea să găsească căi pentru a crește modul în care se poate utiliza acest instrument. S-ar putea depăși uh, și resursele proprii ale uh, Uniunii Europene și s-ar putea extinde acest lucru și printr-un acord intern, un așa numit IGA. Astfel, liderii vor putea decide dacă să adopte un uh, astfel de IGA, ceea ce ar da membrilor zonei euro posibilitatea să crească bugetul alocat pentru acest instrument. Flexibilitatea este și ea prevăzută în acest uh, BIC. Bugetul european este revizuit odată la șapte ani, însă BIC va fi revizuit în fiecare an Uh, pe măsură ce vom stabili prioritățile. De fiecare dată vom fi confruntați cu o întrebare. Avem suficiente resurse pentru a răspunde la, pentru a ne îndeplini aceste priorități? Dacă răspunsul este nu, va fi nevoie de uh, resurse suplimentare. Tocmai de aceea recomandările vor fi atât de importante. Esențială este eficacitatea, nu mărimea. Tocmai de aceea finanțarea instrumentului nu este cea care contează cel mai mult în momentul de față. Politica de multe ori uh, înseamnă să găsești un uh, echilibru și vă asigur că știu asta foarte bine. Sper că negocierile între Consiliu și Parlamentul European asupra acestui instrument vor putea fi încheiate rapid, astfel încât acesta să devină operațional în 2021. Aș dori de asemenea să mă refer spunând câteva cuvinte la câteva alte sarcini din Uniunea Economică și Monetară, asupra cărora am lucrat în ultimul an. În decembrie, Eurogrupul a ajuns la un acord în principiu asupra unui uh, tratat uh, revizuit pentru mecanismul de stabilitate european. Uh, în acest an uh, intenționăm să încheiem uh, negocierea cu privire la tra uh, noul tratat Uh, apoi vor trebui să aibă loc uh, ratificările. Acest uh, proces poate să dureze până la mijlocul lui 2021. Această revizuire a tratatului va face ca instrumentele de precauție ale mecanismului să fie mai flexibile și vor ajuta la prevenirea crizelor în zona euro. O altă realizare importantă este mecanismul de protecție comun pentru Fondul Unic de Rezoluție. A fost unul din elementele principale care lipseau în Uniunea Bancară. Discutăm condițiile și facem aranjamentele necesare pentru eventuală a acestui an 2021 cu trei ani mai devreme decât planificat. Celălalt element uh, important în agenda noastră este așa numitul al treilea pilon uh, din Uniunea Bancară, Sistemul European de Asigurare de uh, Șomaj. Garantarea depozitelor, mă scuzați. O mai bun, uh, ne dorim uh, garanții pentru stabilitatea financiară și nu numai. Acest lucru a fost discutat um, la nivel de vice-ministri de finanțe sub uh, orientarea Eurogrupului și cred că este un uh, element care va da un imbold nou acestor eforturi. Sper că până în iunie să cădem de acord asupra unui plan de lucru uh, comun asup- pentru a ne atinge acest obiectiv. Obiectivul nostru trebuie să fie să avem o uniune bancară mai bine uh, dusă la bun sfârșit, dusă la bun sfârșit până la finalul acestui mandat. În timp va fi nevoie și de active sigure în, pentru zona euro și acest lucru va fi uh, crucial pentru suveranitatea zonei euro. Cu acesta ajung la finalul uh, intervenției mele. Pentru a răspunde la criză s-au introdus o serie întreagă de elemente importante pentru toate dimensiunile guvernanței euro, ceea ce a făcut ca această zonă să fie mai rezilientă euro trebuie, a trebuit să depășească dificultățile crizei. A lucrat ca un scut și se înțelege foarte bine acest lucru. O înțeleg cetățenii, companiile și investitorii din afara Uniunii Euro, din afara Uniunii Europene. Uh, însă, între timp, a devenit necesară o revizuire a uh, guvernanței uh, euro. Munca noastră pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare ne arată că există voință politică pentru a se continua pe această cale, chiar dacă în mod progresiv. Eurogrupul a fost un um, motor al progresului în ceea ce privește zona euro și vă asigur că vom continua să ne jucăm uh, rolul. Aștept cu nerăbdare să vă ascultăm uh, pozițiile. Mulțumesc, domnule Senteniu, v-ați depășit oarecum cu câteva minute timpul. Are cuvântul acum domnul Valdis Dombrovskis. Rămnat temu prioritetima Europske Comisie. Vicepreședintele Comisiei Europene care va discuta prioritățile Comisiei Europene. Doamna președinte, stimați deputații Parlamentelor Naționale, stimați eurodeputați, colegi, mă bucur foarte mult că am ocazia să vă vorbesc astăzi despre o, o guvernanță a Uniunii Economice și Monetare mai bună și mai aprofundată. Avem nevoie de așa ceva pentru prosperitate, stabilitate, pentru a construi prosperitate aici, pe continent. Însă, pentru a realiza aceste lucruri, trebuie să consolidăm arhitectura internațională. O uniune economică puternică necesită o aprofundare a guvernanței economice. Doamna von der Leyen a spus că responsabilitatea democratică și guvernanța merg mână în mână. Astfel de evenimente, precum Săptămâna Parlamentară Europeană, ne ajută să ne asumăm împreună o astfel de agendă. De aceea, noi venim în Parlamentul European cu semestrul european, dar și în parlamentele naționale, pentru că vrem să ascultăm care sunt prioritățile dumneavoastră și vrem să le preluăm în agenda noastră. Vreau să vorbesc despre trei elemente principale pe care trebuie să ne concentrăm eforturile. În primul rând, trebuie să accelerăm progresul Uniunii Bancare. Avem nevoie de o astfel de uniune pentru a proteja mai bine banii contribuabilor, care nu ar trebui să dea de la ei pentru a salva băncile. Totodată trebuie să integrăm serviciile financiare pentru a avea uh, finanțe pentru uh, o tranziție durabilă, o tranziție justă. Și apoi um, cerem uh, statelor membre să accelereze lucrările cu privire la dosarele uh, ce țin de Uniunea Bancară um, de la schema europeană de garantare a depozitelor bancare până la fondul unic de rezoluție. Toate aceste chestiuni care par controversate astăzi trebuie rezolvate pentru a ne garanta viitorul în ce privește reformarea mecanismului european de stabilitate, care urmează în curând, aceasta ne va permite să consolidăm uh, acel set de instrumente de precauție și, bineînțeles, să-l integrăm în cadrul juridic al Uniunii. Trebuie să finalizăm Uniunea Piețelor de Capital. Este un lucru cu atât mai important acum când Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană. Consensul este că avem nevoie de o piață de capital aprofundată, um, mai puțin fragmentată, pentru a putea stimula inovarea și a crea locuri de muncă. Nu este o chestiune tehnică, ci foarte politică. De pildă, IMM-urile au nevoie de acces diversificat la finanțe pentru a putea să opereze în Europa. De aceea noi vom lansa un fond public-privat pentru a Uh, atrage uh, IMM-urile pentru a le pune apoi fondul la dispoziție. Avem nevoie și de investitori în retail, de aceea trebuie să îi încurajăm să participe la piețele de capitale în general. În plus, trebuie să facem progrese mai rapide cu privire la procedurile de insolvență, procedurile fiscale și, din nou, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că programul de sprijinire a reformelor devine operațional în 2021 Salutăm uh, progresul înregistrat în legătură cu instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate, care va spori reziliența economiilor noastre, a regiunilor, în special stimulând reforme structurale și asigurând sprijinul necesar. Investițiile vor fi astfel uh, încurajate. Lucrăm și la un sistem european de reasigurare în caz de șomaj pentru a-i proteja pe lucrătorii noștri de șocuri externe. Asta va contribui la coeziune și convergență între statele membre și, bineînțeles, că va întări Uniunea Economică și Monetară. În plus, avem o revizuire a cadrului de guvernanță economică și asta este o oportunitate unică pentru a lansa o dezbatere amplă legate de ce a funcționat până acum și ce trebuie îmbunătățit pe viitor, iar comisarul Gentiloni ne va spune mai multe despre asta. Stimați parlamentari, o uniune economică vibrantă și vie se bazează pe o guvernanță economică solidă, pe o uniune bancară și o uniune a piețelor de capital. Acestea sunt cele mai bune moduri de a crește stabilitatea economică și financiară a Uniunii pentru a consolida rolul internațional al monedei euro pentru a ne consolida autonomia. Astfel ne vom putea uh, întări poziția în forurile internaționale, unde Uniunea Europeană reprezintă un model deschis, un model care se bazează pe cooperare multilaterală obiectivul nostru, obiectivul uh, președintei Comisiei este să avem o uniune geopolitică și asta înseamnă. Înseamnă să ne promovăm valorile și modelul economiei de piață. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru comun. Avem nevoie de contribuția parlamentelor naționale și a Parlamentului European care să ne ajute să construim această uniune economică și monetară puternică pentru Europa. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Dombrovskis! Acum aș dori să îl rog pe domnul Paolo Gentiloni să ia cuvântul, comisarul însărcinat cu economia. Vă rog să ne prezentați care sunt prioritățile Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Signora Presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur foarte mult că am ocazia să particip la această săptămână parlamentară. săptămână care este dedicată guvernanței economice. Mi se pare că este o discuție pe care avem la momentul oportun. Parlamentul European are un rol tot mai mare în funcționarea Uniunii Europene, iar aceste teme de discuție, de pildă, sunt extrem de actuale în Parlamentul italian. Acum dați-mi voie să continui în limba engleză. Dezbaterea de astăzi vine la momentul potrivit. Și asta pentru că tocmai am lansat, așa cum uh, spunea și Valdis, comunicarea Comisiei pe marginea revizuirii guvernanței economice. Deci dezbaterea pe tema guvernanței economice vine la momentul oportun. Situația economică în care ne aflăm este probabil primul lucru pe care ar trebui să-l evaluăm și în previziunile uh, recente făcute pe parcursul iernii, mesajul era foarte clar și anume creșterea economică este în continuare prezentă. Avem aproape șapte ani de creștere economică, însă uh, e clar că uh, ea este mai scăzută decât în trecut, deci avem uh, uh, o inflație scăzută, rata dobânzii scăzută și acestea ar putea să rămână pentru o perioadă îndelungată prezente. Pe de altă parte, avem și riscuri externe care ar putea influența această situație. În primul rând, izbucnirea coronavirusului în China. Deci, creșterea economică este prezentă în continuare, însă ne așteaptă tot felul de provocări. Un al doilea comentariu pe care l-aș face este legat de noua comisie și de noile instituții care au venit cu provocări foarte ambițioase. Um, Pactul Ecologic European, tranziția digitală și provocarea demografică. Toate acestea sunt misiuni care definesc actuala comisie și noul ciclu european și în același timp aceste misiuni reprezintă și nevoi enorme de investiții. Cu toate acestea, nivelul de investiții publice este în continuare sub nivelul de dinaintea crizei. Revizuirea pe care am făcut-o în urmă cu 10 ani încearcă să vadă ce uh, s-a întâmplat în ultimii 10 ani cu regulile pe care le-am avut, să analizeze situația în care ne aflăm la ora actuală și să se uite și pe viitor pentru a înțelege ce se poate schimba în acest uh, drum uh, pentru a găsi reguli mai bune. Și dacă ne gândim la ce a funcționat bine și ce n-a funcționat în trecut, cred că situația este foarte simplă, este ușor de înțeles, am redus cu siguranță deficitele, am reușit uh, să facem față crizei și a urmat o perioadă de creștere durabilă, am redus și datoria noastră, însă nivelul de datorie este diferit în diversele state membre, nu am reușit, în schimb, să evităm politicile prociclice și uh, să uh, reducem problemele din uh, țările care aveau aceste probleme fiscale. Însă, în general, regulile au dat rezultate bune la nivel general dar, în același timp, dacă ținem cont de noua situație în care ne aflăm, e clar că trebuie să le îmbunătățim și să actualizăm aceste reguli. Pentru că problema nu este dacă suntem pentru sau împotriva unor finanțe publice solide, însă se pune problema cum sunt concepute aceste finanțe publice, pentru că ele n-ar trebui să perturbe regulile noastre, ci regulile ar trebui să fie îmbunătățite și actualizate în funcție de noile provocări cu care ne confruntăm. Care sunt obiectivele pe care le-am putea stabili pentru această îmbunătățire și actualizare a regulilor? Aici aș menționa două dintre ele. În primul rând, regulile ar trebui să fie simplificate. E ușor de spus, însă mai greu de aplicat. Asta și uh, din uh, cauza complexității situației. Deci uh, regulile sunt complexe și e nevoie de o serie de instrumente pentru a lua deciziile potrivite. Însă, dacă această complexitate ajunge la un nivel prea ridicat, E clar că e greu ca regulile să fie înțelese de cetățeni și chiar și de guvernele și parlamentele naționale. Și transparența și asumarea acestor procese sunt puse în pericol. Un al doilea obiectiv este acela ca regulile să fie concepute pentru a promova creșterea economică și mai ales pentru a facilita investițiile necesare în fața noilor provocări. Și cred că putem depăși diferențele dintre noi, deși știu că nu este ușor, dar ele pot fi depășite într-o astfel de dezbatere dacă ne gândim la viitor și dacă folosim uh, uh, voința noastră politică și asigurăm o dezbatere deschisă la care să contribuie și parlamentele naționale. Aceasta este modalitatea cea mai bună pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gentiloni! Și acum ultimul vorbitor, domnul Fabio Paneta. Domnule Paneta, aveți cuvântul, dumneavoastră sunteți membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene și ne veți vorbi despre politică monetară, vă rog. Mr. Deputy Prime Minister, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule vicepreședinte, domnule comisar, domnilor și domnilor parlamentari, domnilor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să vorbesc astăzi aici. Uniunea economică și monetare cere ca politicile europene și naționale să lucreze împreună și pentru asta e nevoie de o cooperare între dumneavoastră și instituțiile europene, respectiv uh, cu parlamentele naționale. Încă de la început, uh, proiectul EMU uh, a fost a fost însoțită de uh, două dezbateri centrale. În primul rând, era vorba de ordinea integrării. Unii spuneau că e nevoie de mai multă convergență politică, în timp ce alții spuneau că integrarea economică va strica integrarea politică. A doua dezbatere are de-a face cu problematica dacă să includem sau nu noi membri în zona euro sau dacă înainte ar trebui să aprofundăm această zonă din punct de vedere instituțional. Aceasta ne arată că alegerile merg dincolo de considerațiunile economice și reflectă felul în care Europa lucrează împreună de-a lungul timpului. Acest angajament politic s-a dovedit a fi mai puternic decât credeau unii. Însă dacă dorim să menținem acest angajament, avem nevoie și de politici eficiente și din punctul meu de vedere cred că există două priorități. Pe măsură ce crește zona euro, în primul rând trebuie să avem o arhitectură a EMU care să facă față provocărilor și aceasta în regim de urgență. În al doilea rând, în interesul membrilor existenței ai zonei euro, trebuie să ne asigurăm împreună că aderarea este pregătită dinainte pentru alți membri și asta ar evita o uh, extindere prea rapidă a EMU. Integrarea economică europeană este la fel de necesară ca întotdeauna sau poate mai mult decât niciodată. Economiile europene sunt uh, prea mici ca să facă față provocărilor globale pentru a se impune la nivel uh, internațional în negocieri sau uh, pentru a suporta presiunile din punctul de vedere a monezilor. Cooperarea la nivel european nu le face decât să crească puterea de influență la nivel mondial însă integrarea economică trebuie să fie gestionată eficient pentru a profita pe deplin de ea. Pe măsură ce noi țări intră în zona euro, structura economică devine și mai uh, diversificată și potențialul pentru beneficii este din ce în ce mai mare. Dacă nu se gestionează bine acest potențial, această interconectare poate duce la o creștere a diferențelor între țări și, prin urmare, la uh, reducerea efectului de tracțiune pentru politica unică monetară. În timpul crizei s-a văzut clar acest lucru. Natura incompletă a EMU a dus la recesiunea uh, din cauza datoriilor naționale în 2012-2013, o criză unică pentru zona euro. BCE-ul a făcut față provocărilor și și-a îndeplinit mandatul pentru a stabiliza inflația în zona euro. În acest proces a susținut creșterea economică și crearea de locuri de muncă. De la începutul redresării economice în 2013, zona euro a reușit să creeze peste 11 milioane de locuri de muncă. S-au făcut pași importanți pentru ca arhitectura EMU să fie mai rezistentă prin crearea unui sistem de supervizare bancară, un sistem comun pentru a face față băncilor falimentare și un mecanism de stabilitate europeană pentru a ajuta țările în nevoie. Însă, așa cum am văzut recent, trebuie să facem mai mult. Inflația este în continuare sub nivelul dorit de uh, Consiliul Guvernatorilor, deși creșterea economică este uh, stabilizată, dar rămâne modestă. În acest context, zona euro va avea nevoie în continuare de susținere din partea politicii monetare, atâta timp cât va fi nevoie pentru a ajunge la o convergență solidă a inflației. Faptul că EMU nu a fost finalizată este o parte importantă a problemei. Politicile monetare nu au fost susținute îndeajuns de politici fiscale sau de alt tip și aceasta a dus la o creștere economică mai scăzută și la o inflație scăzută, mai scăzută decât ar fi fost altfel cazul. Criza ne-a reamintit încă o dată care este lecția fundamentală de învățat Zona euro probabil că se va lărgi, însă trebuie să-și întărească structura instituțională. Sarcina cea mai urgentă cu care ne confruntăm este să finalizăm Uniunea Bancară și a piețelor de capital, crescând asumarea răspunderii la nivel transfrontalier pentru active și având o structură financiară mai echilibrată. Diversitatea zonei euro va deveni o uh, sursă de putere și nu de slăbiciune, pentru că va exista o diversificare financiară între diversele țări și active existente. Mai mult decât atât, piața va oferi un fel de zonă tampon pentru șocurile economice. Pe măsură ce zona euro se extindă și preferințele membrilor uh, se diversifică, va fi din ce în ce mai greu să ajungem la acorduri pe astfel de proiecte. Și asta nu neapărat din cauza diferențelor de nesurmontat, cât din cauza diviziunilor în procesul de luare de decizii. Aceasta întărește nevoia de a avea instituții puternice cu mandat clar și cu susținere democratică, în special pe măsură ce zona euro se extinde o agendă pentru lărgirea zonei euro trebuie să fie însoțită și de o agendă de aprofundare. Cele două trebuie văzute mână în mână. O uniune economică și monetară aprofundată însă nu scutește țările de propria lor responsabilitate. Experiențele ne arată că adoptarea monezii unice poate prezenta oportunități semnificative, însă acestea uh, pot fi utilizate sau nu și istoria ne dă exemple în ambele sensuri. Noile țări care intră în zona euro trebuie să îndeplinească condițiile economice și legale pentru a intra în această zonă și asta este un punct critic în interesul tuturor. Bineînțeles, este esențial ca țările să adopte uh, toate legile UE înainte de a se alătura UE și să îndeplinească convergența, criteriile de convergență înainte de a adopta euro. Acești pași însă nu asigură neapărat uh, succesul apartenenței la UE sau în zona euro trebuie făcute eforturi deosebite de-a lungul timpului pentru a implementa măsuri macroprudențiale și uh, contraciclice fiscale pentru a avea un sistem de supraveghere bancară solid. Nu se poate ajunge la reziliență și nici la convergență dacă autoritățile UE sau naționale nu fac toate eforturile pentru a întări instituțiile și sistemul de guvernanță. În tratate se arată că trebuie să susținem convergența de altfel. Este în interesul tuturor statelor membre să se evite aceste incongruențe care apar în urma alăturării la zona euro uh, cu costul unor convergențe, unor probleme de convergență ulterioare. Lansarea Uniunii Monetare a fost însoțită de o convergență accentuată între rata de schimb pe termen lung, însă multe țări nu au reușit să promoveze finanțele publice și private pentru a face față acestor dezechilibre. Multe dintre țările care au intrat mai târziu au avut uh, performanțe mai bune și uh, procesul în sine s-a schimbat de-a lungul timpului. Orice țară care dorește să se alăture zone zonei euro trebuie să fie pregătită nu doar pentru moneda unică, ci și pentru Uniunea Bancară un eventual sau potențial membru trebuie să crească cooperarea la nivelul supervizorului național bancar și BCE-ului și asta înseamnă să se evalueze la nivel global slăbiciunile potențiale și sectorul bancar care va fi monitorizat de BCE. Problema de a extinde zona euro sau nu va rămâne în continuare o decizie politică care trebuie luată de cetățeni și de aleșii lor. În același timp, condițiile economice și legale pentru a avea o participare de succes necesită o monitorizare atentă în interesul tuturor părților implicate. Și vreau să închei aici. În loc să vorbim dacă este important să extindem sau aprofundăm Uniunea, cred că am arătat astăzi că orice extindere a zonei euro trebuie să fie însoțită de măsuri de aprofundare atât din punct de vedere politic și economic. Iar parlamentele au un rol esențial de jucat în acest sens. Parlamentul European și parlamentele naționale trebuie să conducă o politică de integrare legislativă pentru ca politicile naționale să se bazeze pe cele europene și actorii europeni și guvernele naționale vor fi până la urmă responsabili pentru acțiunea sau inacțiunea în domeniul Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Acum am să dau cuvântul deputaților din partea parlamentelor naționale și deputaților europeni. Și doamna Tinali va prelua prezidul. Începem cu doamna Crețu din Senatul Român. Vă amintesc că aveți mai două minute pentru intervenții, pentru că avem deja multe persoane înscrise. Thank you very much. I have participated to our... Mulțumesc. Am participat de la bun început la conferințe Uh, pe baza articolului 13. Poate că e plictisitor, dar doresc să repet că este mult mai relevant să uh, echilibrăm conturile curente decât să fim uh, obsedați cu echilibrarea bugetelor publice. Vocile instituționale pe care le sprijinim cer acum o flexibilizare a pactului de stabilitate și creștere mecanismul de alertă uh, ne-a spus și raportul cu privire la acest lucru ne-a spus că este urgent să se echilibreze surplusurile și deficiturile și că ar fi în beneficiul tuturor. Sunt foarte fericit, aș putea fi fericită pentru că am avut dreptate, dar nu pot fi, pentru că propunerile sunt numai pentru zona euro. Asta înseamnă că ne interesează moneda, dar nu ne interesează Uniunea Europeană argumentul meu este ca statele din afara zonei euro să fie implicate în procesul de luare a deciziilor. Să fie implicate statele membre care încă nu participă la zona euro. Uh, sunt state care aproape au dus la bun sfârșit piața internă cu, cu o integrare economică aproape absolută. Se bucură de procentaje importante de capital european în sectorul bancar și există și partenerii lor comerciali sunt state din zona euro. Aceste state membre ar putea fi victimele unei crize la fel de mult ca uh, membrii zonei euro, fără beneficiile uh, care se creează pentru a se folosi bugetul uh, comun european. Această diviziune între statele euro și statele non-euro este percepută ca o respingere și hrănește viziuni eurosceptice aproape peste tot. Este periculos să credem că dacă salvăm euro, afectăm Uniunea. Euro este moneda Uniunii Europene bazat pe încredere și poate îl putem consolida numai dacă încrederea este la un nivel ridicat în ambele. Risk sharing mechanism. Thank you. I'm sorry. Thank you, thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult, spune doamna Tinali. Domnul Pimenon din uh, Seima, din uh, Letonia. Mulțumesc. Major uh, point of this discussion. Ținând cont de subiectul acestei discuții, și anume guvernanța Uniunii Economice și Monetare, răspunsul este că revizuirea strategică a Pactului de Stabilitate și Creștere este o prioritate. Metodologia pentru stabilirea outputului este foarte importantă pentru că este modul în care se uh, calculează deficitul structural și ar trebui schimbat această metodă. Se poate ajunge la erori de politici. O, sol o soluție ar fi să se uh, analizeze numai cheltuielile și uh, nu deficitul Apoi, calculul creșterii potențiale uh, e bine, potențialul de deficit ar trebui să se calculeze pe o perioadă mai lungă de 2 ani, cum se face acum, 3 ani, 4 ani. Apoi, uh, flexibilitatea pactului de stabilitate și creștere ar trebui să fie crescută, mai ales uh, exceptând investițiile publice și contribuțiile naționale la cadrul financiar multianual uh, din uh, calculele de deficit pentru a uh, stimula investiții în sănătate, educație, crearea de locuri de muncă și domeniul digital. Și în al patrulea rând, regula de aur al finanțelor, al finanțelor publice trebuie să devină o orientare pentru politica bugetară statele membre ar trebui să se crediteze numai pentru a investi și nu pentru a finanța cheltuieli curente. Asta va crea uh, echitate intergener intergenerațională și uh, va promova creștere. Zona euro trebuie să sprijine nivelul ridicat de investiții publice necesare pentru dezvoltarea durabilă. Este un element cheie pentru uh, existența viitoare a Uniunii noastre. Dacă politicile financiare nu sunt uh, schimbate, vom eșua. Thank you very much. Now it's the turn of... Mulțumesc. Acum vom da cuvântul unui membru din Parlamentul European, domnule Alfred Sant. A devenit din ce în ce mai complicat să discutăm uh, zona euro dintr-o perspectivă strategică. Suntem uh, blocați în măsuri birocratice. Discursurile cu privire la euro par să aibă loc uh, pe o altă planetă față de reuniunile statelor membre. Uniunea bancară face, uh, bate pasul pe loc. Uniunea piețelor de capital este un pas înapoi Între timp, deficitele naționale sunt uh, sub control, însă creșterea în zona euro este complicată. Suntem de acord că proiectul euro este un proiect politic, însă a devenit un joc pe care, în care tehnocrații pot juca un joc de șah prelungit. Însă, în același timp, pot exista două căi pentru a ieși din acest uh, cerc vicios. Să ne întoarcem la politici strategice, să acceptăm că există câștigători și perdanți, să clarificăm cine câștigă și cine pierde și să abordăm cu voință politică aceste uh, diferențe. Iar apoi să încercăm să atingem un echilibru. Propuneri în acest sens au existat de mai mult timp. Această abordare ar fi o soluție ideală cu privire la progresul uh, în dezvoltarea zonei euro, dar nu se va întâmpla. A doua poziție este să continuăm cu practicile birocratice din ultimii ani. Însă am, ar trebui să nu ne complacem în uh, cererea pentru mai mult, uh, atât de des întâlnită în acest Parlament. Când va veni următoarea criză, aceste, uh, acești mici pași înainte ar putea constitui o bază pentru ca, pe care să ne reconstruim. Dacă nu, următoarea criză ne va găsi nepregătiți uh, o abordare destul de britanică, să spunem. Acum britanicii ne-au părăsit, dar de fapt ei niciodată n-au vrut să adere la euro. Mulțumesc, domnul Tuzek din Parlamentul Croat. Sorry. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, I will speak on my home Croatian language. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua limba croată. Guvernanța economică în Uniunea Europeană se bazează mai ales pe reguli. În ultimul deceniu s-a făcut mult pentru simplificarea și consolidarea regulilor, mai ales a celor bugetare, prin pactul de stabilitate și creștere și prin uh, pactul fiscal ca parte a Tratatului de Stabilitate, Coordonare și Guvernanță, Uniunea Economică și Monetară, trebuie să, vize, să vizeze o ane, un tip de uniune fiscală. Nu există niciun fel de transfer, sau uniune bugetară, nu există niciun fel de transfer bugetar în Uniunea Europeană pentru a se face față șocurilor. Iar acest lucru s-a manifestat în ultima criză, când unele dintre țările cele mai puternic afectate au trecut printr-o recesiune aprofundată, fără posibilitatea unor transferuri de la bugetul comun. Din acest motiv, salut crearea mecanismului european de stabilitate ca instrument pentru a ajuta statele membre din zona euro care se confruntă cu dificultăți financiare. De asemenea, o implementare completă a procedurii cu privire la dezechilibrele macrofinanciare um, este necesară. Asta ar uh, ajuta statele care au dezechilibre macroeconomice. Statele care ar refuza să um, respecte uh, recomandările ar putea să fie supuse unor corecții. Un alt mo mod de a aprofunda Uniunea Economică și Monetară este Uniunea Piețelor de Capital. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Slotwick din țările de jos. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul Centeno. Am uh, citit pe Twitter o reacție la ce a spus ministrul de finanțe, domnul Huștra, despre importanța pe care Parlamentul olandez o acordă transparenței lucrărilor Eurogrupului. Domnule, domnul Centeno, ați uh, scris acolo că în 2019 au fost propuse măsuri, iar că transparența se poate realiza pas cu pas. Vreau să știu, domnule Centeno, dacă puteți să ne spuneți ceva despre acești pași pe care intenționați să-i parcurgeți în 2020 pentru a crește transparența. Și puteți oare să comentați documentul primit de la Parlamentul olandez, de la colegul meu, Peter, prin care vi se cerea să deschideți ușile închise mai ales în ce privește propunerea de desecretizare a documentelor de la Consiliul Legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc! Mergem mai departe. Domnul Puslaru, eurodeputat. Uh, thank you very much. Um, <clears throat> I'm less pessimistic. Mulțumesc, eu nu sunt chiar așa de pesimist în legătură cu viitorul. De ce? Pentru că mi se pare extrem de important să nu ne lăsăm dominați de teama zilei de astăzi și încercăm să ne imaginăm viitorul. Asta facem cu Pactul Verde, cu transformarea digitală și tot așa ar trebui să ne imaginăm și una economică și monetară. Pentru că sunt membru al grupului de aderare la uh, euro în Comisia Econ, uh, mi se pare că um, obligația de a adera la euro este totuși obligație, nu e ceva opțional. Odată ce o țară este gata, ar trebui să adere. Dar avem și țări care sunt gata și în mod ciudat nu vor să adere. Ce trebuie să facem este să încercăm să discutăm cu aceste țări, să creștem conștientizarea în rândul cetățenilor și nu este o chestiune tehnocrată, ci politică, iar pentru țările care nu sunt gata, trebuie să le ajutăm și trebuie să încercăm să împingem de la spate acest proces. Acum că Brexitul s-a consumat, avem nevoie de un proiect mai bun pentru viitor. Pentru că sunt coraportor cu privire la um, programul de susținere a reformelor și sunt raportor legat de BIC. Vreau să vă spun că noi avem toate instrumentele necesare, avem obligația legală și acum nu ne rămâne decât să instituim stimulentele pentru aderarea la euro. Însă trebuie să găsim un echilibru corect și să ne asigurăm că aceste instrumente funcționează transparent și că noi putem să dăm socoteală în fața cetățenilor. Și în fine, sunt și coordonator la Renew pe partea de ocupare a forței de muncă. Vreau să subliniez că convergența este esențială, dar o convergență reală. Când vorbim despre pactul verde, avem și componenta digitală și să nu uităm că avem nevoie și de investiții sociale în copii, în educație, în competențe digitale, locuințe, toate acestea. Doar așa putem realiza convergența în Uniunea Europeană, doar așa putem avea o zonă euro durabilă care să se poată lărgi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lovaci, acum din partea Parlamentului Croat. poštovana kolegice i zastupnici. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Cred că sunt riscuri în ceea ce privește zona euro și uh, durabilitatea sa. E greu pentru statele membre să se pună de acord în legătură cu proiectele Uniunii Bancare, deci, o instituție care are drept misiune și controlul băncilor la nivelul UE. Eu lucrez pentru integrarea uh, băncilor europene și acest proces de integrare este departe de a fi finalizat. Suntem departe de un sistem unic de garantare a depozitelor sau de un sistem unic uh, de scădere a riscurilor. Avem nevoie de un organism care să fie responsabil la nivelul UE pentru garantarea depozitelor și pentru protecție și aceasta va crește încrederea în sistemul bancar. Însă vom avea nevoie și de alte inițiative pentru piața de capital și pentru sistemul bancar. Cadrul legislativ pentru bănci este unul foarte extins, deci vom avea nevoie de o armonizare a cadrului în domeniul economiilor și a investițiilor. Textul pentru dezvoltarea pieții unice a capitalului este unul foarte mm, extins. Va trebui să facem față barierelor la domeniul investițiilor uh, transfrontaliere. Trebuie să îi ajutăm pe cei care merg în această direcție și propunerile referitoare la zona euro ar trebui să vizeze și Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital, astfel încât cele două să meargă în paralel pentru a desăvârși această Uniune economică și monetară. Mulțumesc, domnul Kosor, din partea Parlamentului Croat, vă rog. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, osim provedenih važnih institucionalnih... Dragi colegi, pe lângă schimbări instituționale, trebuie să consolidăm arhitectura Uniunii Europene. Din acest motiv, instituțiile Uniunii Europene trebuie să asigure implementarea noilor reguli și mecanisme. Statele membre trebuie să participe la mecanisme de coordonare și să își asume uh, reformele la nivel național consolida, pe lângă consolidarea și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, trebuie să aprofundăm uh, Uniunea piețelor uh, de capital, uh, Uniunea și să, și să consolidăm Uniunea bancară. Când vine vorba de progresele Croației, am redus dezechilibrele macroeconomice și am uh, transmis, uh, transmis o scrisoare de intenție de a adera la mecanismul ratei de schimb. Uh, apoi au urmat discuții constructive cu membrii ai BCE și cu uh, state membre, sta, cu alte state membre. În aceste discuții, Croația și-a arătat disponibilitatea de a participa la această um, la acest efort uh, și statele uh, membre ale zonei euro s-au exprimat pentru extinde, și-au arătat disponibilitatea de a extinde zona euro. Am încercat să ne consolidăm băncile, să consolidăm uh, cooperarea cu BCE, să consolidăm cadrul macroprudențial și să creștem eforturile în lupta împotriva spălării banilor și apoi și să um, îmbunătățim colectarea și diseminarea datelor statistice. Apoi am uh, făcut reforme în uh, domeniul administrației publice și am încercat să reducem uh, povara administrativă. Intenționăm să ne atingem aceste obiective până la mijlocul lui 2020, ceea ce înseamnă că mm, ceea ce arată că suntem un candidat serios pentru participarea la mm, mecanismul ratei de schimb. Rolul parlamentelor în aceste procese este unul cheie. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mavrides din Parlamentul European. Thank you, Chairwoman. I will speak in my mother tongue. Mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba mea maternă. Pragmatica σύγκληση των οικονομιών μας είναι η καλή... Convergența economiilor noastre este fără îndoială uh, ceea ce poate susține cel mai bine proiectul european și mai mult decât atât este răspunsul cel mai bun pe care îl putem da populiștilor și tuturor celor care doresc să distrugă perspectiva europeană. Dacă noi considerăm că avem nevoie de o convergență reală pentru economiile noastre, atunci trebuie să facem un pas înainte în plus și să căutăm toate acele instrumente care ne pot apropia unii de ceilalți din punct de vedere practic. Eu uh, am fost uh, prezent în acest mandat și pot să vă spun că am auzit de atâtea ori aceleași declarații că aproape că m-am plictisit. De exemplu, în ceea ce privește semestrul european. Ce propune grupul nostru de ani de zile? Noi dorim niște criterii sociale și de mediu care să fie incluse în semestrul european. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește structura și aprofundarea de care se vorbește aici și mă refer în special la unele dintre instrumentele Uniunii Economice și Monetare. În calitate de economist, nu pot să-mi imaginez să vorbim pe de o parte de o aprofundare a pieței unice și pe de altă parte să nu finalizăm Uniunea Bancară. Cum E posibil așa ceva. Înțeleg că ne confruntăm cu probleme de natură tehnică, însă ar trebui să fim sinceri. Până la urmă, obstacolul principal a fost și este în continuare politica anumitor state membre. Și un ultim comentariu În ceea ce privește trecerea la această nouă etapă de obiective pentru 2050. Va fi nevoie de o perioadă de tranziție uh, cu o abordare realistă pe care să o facem pas cu pas. Este important să facem acest lucru pentru toți cei care credem în proiectul european, pentru că uh, orice altceva, orice greșeală va genera și mai multe uh, probleme în acest proiect comun cu care toți suntem de acord. Mulțumesc! Thank you very much. Now, Mr. Ber- Mulțumesc foarte mult! Acum domnul Bergegger din partea Bundestagului. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, structura de până acum de guvernanța zonei euro este interguvernamentală, completată de tratate interstatale. Există și tratate uh, bilaterale și se vorbește și despre a, de a um, transfera multe tratate interguvernamentale în drept um, european. Însă noi suntem noi facem apel la prudență pentru că uh, trebuie să nu uităm și de drepturile parlamentelor naționale, mai ales când vine vorba de buget și de taxe. Revizuirea pachetului de șase măsuri și a celui de două măsuri sunt importante. Pactul de stabilitate și creștere trebuie uh, utilizate și aplicate în mod consecvent și disciplinat, după cum ne-a arătat uh, criza. Suntem de asemenea prudenți uh, în ideea de a oferi mai mult spațiu Uh, bugetar uh, pentru investiții uh, verzi. Ar trebui să fie reformat cadrul inițial. Mecanismul de stabilitate este pozitiv, dar trebuie eliminat întâi riscurile bancare, creditele neperformante, dar și obligațiuni, același lucru este valabil și pentru uh, obligațiunile de stat. Trebuie să avem alături de noi toate statele membre. Instrumentul BIC este un uh, pas important în viitor pentru a uh, egaliza competitivitatea statelor membre. Trebuie însă să evităm suprapunerile. Mă amintesc deja de uh, ralurile uh, actuale de 280 de miliarde de euro. Deci să uh, îmbunătățim structurile. Este important acest lucru. Con mm, concluzia suntem dispuși să acceptăm uh, argumente pentru o viitoare uh, evoluție. Thank you very much. Now Mr. Botsis from Mulțumesc domnul Botsis din uh, Cipru. Ομολογουμένως, η τρέχουσα δημοσιονομική αρχιτεκτονă... președintă. Structura economică actuală a fost uh, creată tocmai pentru a face față crizei din 2008 trebuie să fie adaptată acum, actualizată, pentru a ține cont de provocările și ambițiile ecologice și digitale pe care uh, le-am propus. Simplificarea structurii economice actuale, o mai mare transparență și o încredere crescută din partea cetățenilor și o responsabilizare mai puternică. Iată ce ne dorim noi, pentru că acestea sunt elemente esențiale pentru o aprofundare a guvernanței în zona euro. Însă cel mai important, și cu aceasta voi încheia, este să avem un sistem de uh, garantare a asigurărilor. Este un element absolut esențial pentru a finaliza Uniunea Bancară și pentru a Uh, implementa din punct de vedere practic principiul solidarității între statele membre. Acest sistem de garantare a depozitelor este esențial pentru a avea o protecție echitabilă pentru toți cei ce economisesc Și supervizarea economică uh, care se face la nivel european, uh, în felul acesta n-ar trebui să intre în contradicție cu nivelul de protecție a consumatorilor care este sau ține de competența statelor membre. Și să nu uităm că foarte multe măsuri de austeritate s-au implementat tocmai în uh, cadrul acesta de adaptare, așa cum am văzut în țara mea, în Cipru. Toate aceste programe de ajustare s-au implementat foarte rapid rapid. În schimb, atunci când era vorba de protecția uh, consumatorilor, uh, vedem că lucrurile nu se realizează atât de rapid. Deci sperăm să se facă cât mai rapid dacă vom reuși să o facem vreodată. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Marches din Parla Parlamentul European. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc în portugheză, limba mea maternă. No contexto desta sessão interparlamentar de análise da governança económica. Suntem la, la săptămâna parlamentară ca să discutăm despre guvernanța economică și monetară. Ei bine, eu vreau să vă amintesc că dacă a trebuit să intervenim să salvăm euro, este pentru că regulile guvernanței economice nu sunt bine gândite. Și um, a rămas așa și după 2015, când uh, Comisia Europeană a venit cu o comunicare prin care a spus că dă un grad mai mare de flexibilitate în interpretarea regulilor. Dar, cum a spus președintele Ecofin, guvernanța economică trebuie să susțină, să încurajeze o creștere o creștere durabilă, aș mai zice eu, și în același timp, bineînțeles, să asaneze finanțele publice. Însă, în prezent, vedem că uh, în Uniunea Europeană, peste tot, ne confruntăm cu dificultăți. Uniunea Europeană nu abordează problema corect, pentru că se pare că toți uh, se concentrează pe logica uh, deponenților, însă avem nevoie, din potrivă, de promovarea investițiilor, mai ales pentru investiții verzi. Avem nevoie de o regulă de aur pentru a încuraja investițiile verzi, iar semestrul european trebuie să aibă caracter mai inclusiv pentru a putea să atingem obiectivele de dezvoltare durabile, acestea să devină prioritare. Avem nevoie de o guvernanță economică mai flexibilă, mai multă flexibilitate în aplicarea regulilor, uh, care să fie contraciclice și nu prociclice, cum a fost până acum. Avem nevoie de mai multă stabilitate la nivel european și avem nevoie de un buget în sfârșit pentru zona euro, o uniune bancară care să fie finalizată cu cel de-al treilea pilon, să rezolvăm odată problema depozitelor bancare. Și ultima observație, uh, procedura de dezechilibru macroeconomic. Acolo trebuie să avem o simetrie. Regulile trebuie să fie aplicate peste tot la fel. Avem țări care au deficit, țări care au excedent, dar regulile trebuie să li se aplice la fel și cu aceeași fermitate. Mulțumesc. Cyprus, Stavro. Domnul Stavro din Cipru. I will speak in my mother tongue, Greek. Voi vorbi în limba mea maternă, în greacă. Cadrul economic actual a făcut ca politicile economice în zona euro să se armonizeze și a încercat să ajungă la un nivel de rezistență mai mare a economiilor noastre, precum și o convergență între statele membre. Există totuși în continuare provocări esențiale cu care se confruntă în special anumite state membre și tocmai pentru a răspunde specificităților fiecărui stat membru, acest cadru nu a fost la înălțimea așteptărilor, pentru că este foarte complex, foarte puțin transparent, deci trebuie simplificat și actualizat. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a saluta aici inițiativa Comisiei Europene de a organiza o dezbatere alături de toți uh, partenerii în uh, domeniul supervizării. Sper că această consultare să aducă rezultate bune și să se ajungă și la niște critici constructive pentru a vedea cum poate fi evaluat cadrul actual și cum poate acesta să facă față provocărilor actuale, astfel încât să fie la înălțimea obiectivelor atât de ambițioase din punctul de vedere al tranziției digitale și ecologice. Și în încheiere aș vrea să reiterez aici că parlamentele naționale pot juca un rol cheie în acest domeniu. Dacă ținem cont de mandatul lor de monitorizare, pentru a garanta că toate procedurile se îndeplinesc ca la carte. În felul acesta se crește responsabilizarea și legitimitatea democratică a acestui cadru. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Luigi Maratin din Italia. Thank you. Just a couple of quick points. First one. Mulțumesc. Câteva puncte pe scurt. Întâi, în ceea ce privește instrumentul BIC, așa cum este el prevăzut, am senzația că BIC arată um, din ce în ce mai mult cu fonduri, de, cu fonduri structurale de rezervă, cum ar fi. Um, ceea ce, bine, obiectivele sunt bune, dar uh, integrarea europeană, integrării europene lipsește funcția de stabilizare. Deci Funcția de stabilizare ar trebui să fie uh, mai degrabă vizată de instrumentele actuale, cum ar fi asigurarea șomajului uh, și pentru a evita uh, decalajele de implementare. Dacă scopul este să avem o funcție de stabilizare a bugetului euro sau în cadrul bugetului euro, ar trebui să ținem cont și de decalajele de uh, implementare ce țin de uh, investiții. Un al doilea punct, n-am să vorbesc despre o capacitate bugetară, ar fi important, dar ce doream să spun este de ce nu trecem la afacerile pe bune și anume crearea unor limite de datorie suverană și a unor active sigure care nu s-ar face în funcție de datoria națională, ci în funcție de datoria suverană. Deci eu cred că asta trebuie, să avem active sigure și să stabilim anumite uh, limite. Și apoi cred că ar trebui să eliminăm, de, să eliminăm regulile bugetare bazate pe decalajul de uh, PIB. Să ne concentrăm pe sursa externalităților mai exact nivelul și dinamicile datoriei publice față de PIB aceasta ar trebui să fie, acestea ar trebui să fie obiectivele unor reguli bugetare eficiente. Mulțumesc, spune doamna președinte, nu vom mai lua întrebări pentru că altfel nu vom mai avea timp să, pentru răspunsuri. Îi dau cuvântul acum domnului Ciurzeschi din Polonia. Szanowny panie, szanowne panie przewodniczące dzisiejszych obrad. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Stimați comisari, stimați colegi, Polonia susține acest program de sprijinire a reformelor, tot așa cum susține și instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate. Ne dorim mai mult sprijin pentru reforme, mai ales pentru țările care sunt în afara zonei de zonei euro. Este foarte important pentru că doar așa se poate face o convergență a lor cu cele din zona euro. Polonia consideră că mai atunci când vine vorba despre CFM, despre bugetele alocate acestor instrumente, ar trebui să rămânem la sumele propuse în decembrie 2019. Vrem să existe o coerență între instrumentele pentru zona euro și pentru țările din afara zonei euro. Noi considerăm că în tot acest proces ar trebui să ținem cont și de impactul pe care îl au statele membre individuale și în ce fel influențează ele pachetul de reformă propus de Comisia Europeană și cum afectează autonomia statelor membre. Polonia salută faptul că soluțiile propuse pentru aceste programe respectă principiile de guvernanță economică din semestrul european. Polonia consideră că orice măsuri noi s-ar adopta ar trebui să fie direcționate către creșterea convergenței în Uniunea Europeană între statele membre. Nu ar trebui să adâncească disparitățile care deja există în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să-i dau acum cuvântul domnului Difațiu, care este raportor de la Comitetul Economic și Social. Raportor privind creșterea anuală. Mulțumesc, doamna președinte. Așa este. O strategie pentru o dezvoltare durabilă și semestrul european, toate au în vedere stabilitatea, echitatea ce e important reținut este că acest semestru european pe care îl avem uh, acum de revizuit se bazează pe o strategie pe termen lung și asta mi se pare un lucru foarte important. Strategia aceasta pe termen lung trebuie să abordeze toate problemele ce vor decurge din aplicarea pachetului verde și a tranziției digitale care va afecta foarte mult uh, câmpul muncii și antreprenoriatul. Deci uh, va fi fundamental să oferim sprijin, ajutoare prin acest program de guvernanță, sprijin uh, pentru cercetare, inovare, formare și astfel ar trebui să putem uh, susține investițiile publice private, să le stimulăm. Avem deja investiții private în Europa care sunt încurajate de garanții publice. În tot acest uh, peisaj este extrem de important și am subliniat asta ca pactul de creștere și stabilitate să fie revizuit iar uh, Comisia Europeană um, spune că face asta prin revizuirea guvernanței economice, căreia noi acordăm o importanță deosebită. Am ascultat cu mare interes ce a spus comisarul Gentiloni, care a spus că nu ar trebui să slăbim sau să năsprim regulile, ci să le modernizăm, astfel încât ele să producă efecte benefice asupra viitorului nostru. Și astfel e important să revizuim toți uh, pilonii sociali, toate elementele pilonului social și să implicăm mai mult societatea civilă aici, la Bruxelles, cât și prin uh, funcția de uh, funcția Comitetului Economic și Social, care este un organ consultativ. Astfel vom putea să implementăm mai bine această guvernanță. Mulțumesc foarte mult! Doamna Marques, din partea Parlamentului European. Vou falar em português. Voi vorbi în portugheză. Aș vrea să mulțumesc uh, pentru toate intervențiile pe care le-am auzit și pentru dezbaterea organizată astăzi o dezbatere între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Mi se pare esențială. Eu am avut ocazia să particip uh, la mai multe conferințe interparlamentare care au avut loc uh, în diverse parlamente naționale și am constatat de fiecare dată că dezbaterile sunt extrem de interesante putem ajunge la un schimb de opinii, ținând cont de faptul că competențele noastre sunt diferite, însă de ambele părți, atât de partea Parlamentelor Naționale cât și a Parlamentului European, ne aducem contribuția împreună la definirea politicilor europene. Aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. În 2017, la aniversarea Tratatului de la Roma, primul ministru portughez, spunea că nu va semna declarația de la Roma dacă nu se includea acolo și aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Și aș vrea să spun următorul lucru. Am văzut cum evoluția deciziei politice în acest domeniu a, uh, a fost una foarte înceată. Aș dori să vă întreb în ce situație ne aflăm astăzi. mai ales dacă ținem cont de ultima foaie de parcurs adoptată pentru Uniunea Economică și Monetară. În al doilea rând, pentru pactul ecologic ca o strategie de creștere economică. pentru a introduce pactul ecologic în pactul de stabilitate economică am avea nevoie, în primul rând, de mai multă flexibilitate. Este esențial, după cum știm toții, dar mai multă flexibilitate înseamnă și mai multă complexitate. Și, în al doilea rând, avem nevoie de un pact mai simplu. De aceea aș vrea să vă întreb cum putem uh, reconcilia aceste două obiective, flexibilitate pe de o parte și uh, reguli mai simple. În ultimul rând, în calitate de raportor pentru CFM, aș vrea să-l întreb pe președintele Eurogrupului și știu că s-a referit deja la această chestiune în discursul introductiv, însă aș vrea să revenim la felul în care este abordat BIC în uh, noul CFM. Mulțumesc! Ringrazio tutti, a partire da lei, președinte Tinagli. Per... Vă mulțumesc, doamna președinte Tinagli, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Vreau să semnalez elementul nou care a reieșit din această dezbatere, anume utilizarea resurselor proprii pentru a finanța reformelor. Trebuie să fim însă precauți pentru că aceste resurse proprii ar putea să ia din resursele fiscale, bugetare ale diverselor state. Poate că ar trebui să găsim alte modalități de finanțare, BCE, de ce nu, sau euroobligațiunile. Dacă vorbim de mediul înconjurător, de ce să nu lucrăm cu acele euroobligațiuni pentru mediu? Asta e o noutate pe care ne-a prezentat-o domnul Centenu, de asta la el mă îndrept. În ce privește BCE-ul și politicile monetare, am auzit că aceste politici monetare au uh, protejat rata inflației, care a rămas foarte mică, dar asta nici nu ne-a permis să creștem foarte mult economia. Politicile fiscale probabil că nu au fost adecvate. Asta a spus domnul Paneta, nu? Uh, eu vreau să subliniez faptul că probabil că instrumentele folosite pentru a crește baza monetară nu au ajuns de fapt în economia reală. Italia se bazează pe un număr foarte mare de IMM-uri. Avem prea puține uh, concerne industriale mari și deci efectele nu au ajuns la aceste micro-întreprinderi. Așadar, haideți să găsim instrumente utile care chiar să producă efecte în economia reală. Ar trebui să ne gândim să revedem misiunea BCE, de ce nu, care a ținut inflația scăzută, care BCE ar trebui poate să se ocupe și de șomaj. S-a vorbit despre deponenți, vreau să-i mulțumesc vicepreședintului Dombrovski să avem o directivă care, să nu uităm că prevede bail-in, adică faptul că banii deponenților pot fi folosiți pentru a salva băncile de la faliment. Cu cât regulile bancare sunt mai uh, dure, cu atât uh, pericolul este mai mare pentru cetățeni. Și ultimul lucru, în ce privește creditele neperformante, care au fost foarte la modă, S-a vorbit despre Uniune bancară, Uniunea piețelor de capital în Uniunea Europeană și în Europa. E foarte la modă să vorbim despre asta, dar să nu uităm că vorbim despre oameni care se confruntă cu dificultăți. În uh, Italia s-a um, constituit un fond, Salva Casa, prin care oamenii uh, pot să își uh, dea uh, casa în drept garanție și dacă cumva au probleme, pot să obțină o chirie relativ decentă. Domnul Caravale din Italia. Mulțumesc, doamna președinte. Două întrebări rapide. Domnul Gualtieri a spus în urmă cu câteva săptămâni că s-ar putea face câteva ajustări în ce privește mecanismul de stabilitate europeană. Aș vrea să știu dacă acest lucru se poate face sau nu. În al doilea rând, în Italia în special, dar cred că în toată Europa, avem o problemă legate de creștere. Creșterea este foarte modestă. Anul acesta avem uh, criza din China. În ultimul trimestru cifrele lor arată foarte rău și probabil că dacă totul merge bine, anul ăsta vom avea o creștere de zero. S-a vorbit despre IMM-uri și uh, colegul a spus că ar trebui să facem ceva ca să le ajutăm. Astăzi nici măcar un cent dedicat IMM-urilor nu ajunge în economia reală. Ce veți face ca să rezolvați această problemă? Ok, now Mr. Mikalev from Malta. Domnul Mikalev din Malta. Grazie, signora President. Ne stau, ne consolidau il monita. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne putem consolida moneda, dar nu vom salva nimic dacă nu abordăm și nevoile sociale și de mediu Cetățenii ne cer asta. La nivel național, Malta are cea mai mare creștere a PIB-ului, dar ne-am luat măsuri pentru a crea rezerve, astfel încât să facem față unei eventuale crize. Cu siguranță, trebuie să ținem cont de principiile europene și nu putem să vorbim despre solidaritate numai în termeni monetari venind din unul dintre cele mai mici state membre, aștept cu nerăbdare un viitor care să ne consolideze nu economiile, ci calitatea vieții. Ă, și aștept cu nerăbdare ă, pactul ecologic european. Aștept de asemenea cu nerăbdare un pact social propus de Miriam Dali. Acesta ne va ajuta să consolidăm Europa, dar și să ne asigurăm uh, că schimbăm modul în care ne mm, creăm politicile și în care facem afaceri. Nu trebuie să pierdem timp pentru a, și ci trebuie să creăm mecanisme care să pună cetățenii, în europe, cetățenii europeni în centrul atenției guvernanței. Asta înseamnă mecanisme bugetare flexibile care să permită statelor să se dezvolte într-o Europa unită. Thank you very much. Now give the floor to Mr. Mulțumesc. Domnul Vamamaki din Finlanda. Kiitos puheenjohtaja. Puhun suomeksi. On aivan oikein, että talous... Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, guvernul de guvernanță trebuie, trebuie reformat, însă Trebuie măsurați indicii corect, trebuie acționat în mod inteligent, să vedem dacă a crescut productivitatea. Și în ceea ce privește regulile de politică financiară, ele trebuie să fie foarte clar interpretate. Dacă dorim să salvăm Uniunea Economică și Monetară, toate statele membre trebuie să își poată uh, reduce datoriile, să își poată echilibra bugetul și să poată promova competitivitatea. Alternativa ar fi ca legătura între bănci și state să fie plafonată, crescându-se cerințele de capital propriu încet, încet. În mod general, se poate spune că este dificil o aplicare a unei responsabilități comune, deoarece atunci luarea de decizii la nivel național nu mai poate avea aceeași forță. În ceea ce privește reformele, asta ar însemna că Comisia ar avea mai multă putere, dar că se pot atinge obiective care altfel nu pot fi atinse. Cred că trebuie să, dăm, uh, să punem accentul și să dăm mai multă încredere factorilor de ale deciziilor la nivel național. Mulțumesc, doamna Gianacu Cumariori din Grecia. Chiria Proedre. Mulțumesc, doamna președintă. Dezbaterea de astăzi este fără îndoială extrem de interesantă. Cred că nu putem ajunge la o aprofundare reală a Uniunii Economice și Monetare fără un sistem de guvernanță europeană. Cred că cele două trebuie combinate între ele. Ar trebui să profităm de pe urma uh, know-how-ului pe care uh, l-au domnul Senteno și Dombrovskis în acest domeniu. Avem nevoie de un dialog european pentru o eventuală modificare a tratatelor. Uh, și acest lucru nu se poate face doar în mod uh, inter intermitent sau parțial. nu trebuie nici uh, să găsim uh, soluții pentru a ignora complet ceea ce ne cer cetățenii și nu putem utiliza niciun dialog sau o dezbatere care să nu ajungă la nimic practic. Ceea ce este important este să vedem care este obiectivul nostru, ce căutăm să facem prin politicile noastre. Dorim oare să menținem o situație care a produs probleme de-a lungul timpului, o situație care nu îi mulțumește nici pe cetățeni și nici pe politicieni sau, din potrivă, trebuie să schimbăm ceva și dacă dorim o schimbare, atunci avem nevoie de o politică de guvernanță diferită de cea de până acum. Doar în felul acesta vom avea consecințe asupra economiei reale și nu mă refer aici la supervizarea bancară sau la uh, mecanismul de stabilitate și creștere. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul invitațiilor noștri pentru scurte remarci finale. În primul rând, uh, domnului uh, uh, Stravko Marici. Două minute, vă rog. So I will now try to really... Mulțumesc, o să încerc să fiu foarte succint. Deși e dificil după un dialog atât de fructuos și de bogat. Am auzit uh, câteva observații bune și întrebări, deci e greu să răspund într-un timp foarte scurt. Dar ce pot spune acum este că Cred că cu toții sunt de acord că am învățat anumite lecții din decenul trecut. Regulile pentru stabilitate fiscală și guvernanță au fost uh, ajustate, modificate semnificativ pentru a putea face față crizei economice și financiare globale și europene. Fiecare avem experiență proprie de la noi de acasă dar ce e cel mai important este că, per ansamblu, în Uniunea Europeană simțim cu toții nevoia de a revizui aceste reguli fiscale și de a revizui guvernanța economică. În această dimineață a avut loc uh, reuniunea ECOFIN, unde a fost lansată această dezbatere. Comisia a prezentat o propunere, am avut un dialog uh, fructuos și vom continua tot în acest spirit, pentru că este evident din diversele perspective, atât de la Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale, că nu poate să existe o abordare unică, o singură abordare pentru a rezolva această situație. Cu toții trebuie să ne gândim la o creștere durabilă, la o îmbunătățire a indicatorilor economici și, bineînțeles, nu trebuie să neglijăm faptul că a, lucrurile uneori pot să iau o întorsătură dramatică. Avem această experiență. Mulțumesc așadar pentru participarea la dialog și așteptăm cu interes să, să ducem mai departe această dezbatere sunt convins că vom reuși să găsim în cele din urmă nu doar o concluzie adecvată, ci și măsurile adecvate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Mario Centeno. Thank you and... Mulțumesc! Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările pe care le-ați adresat. A fost o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici și să vă ascult și am avut uh, senzația că uh, suntem cu toții de acord uh, în ceea ce privește nevoia de construcție a Europei. Am primit și câteva întrebări care mi-au fost adresate direct, am să încerc să le răspund, după care voi face un comentariu final legat de tema dezbaterii de astăzi. Pentru domnul Slotve, E clar că transparența este absolut esențială pentru munca instituțiilor democratice. În Europa, e la fel de importantă ca și integrarea. Am crescut transparența în ultimii ani în Eurogrup și anul trecut am fost de acord că vom pune la dispoziție documentele noastre și mai multe informații pe care le vom da în legătură cu grupurile de lucru ale Eurogrupului și care acum sunt pe pagina noastră web. Am hotărât să publicăm și ordinea de zi și niște concluzii mai detaliate ale întâlnirilor noastre care sunt pregătite și publicate acum. Toate aceste acestea sunt pe pagina de internet. În plus, și de asemenea important, vom continua să revizuim această politică și pe viitor și suntem pregătiți să o îmbunătățim. Politica de transparență este practic acum uh, uh, în uh, aliniată cu politica ECOFIN și vom continua pe această traiectorie. S-a vorbit aici și de o mai multă integrare și de nivelul de schimbare în guvernanța economică și în zona euro. Liderii au luat decizii în legătură cu BIC-ul, care este un instrument nou și care nu va fi finanțat în detrimentul altor politici. Eu am încredere în capacitatea liderilor politici pentru a oferi acestui instrument resursele necesare astfel încât să-și îndeplinească mandatul de convergență și competitivitate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Valdis Dombrovskis. Thank you, uh, Madam uh, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Dați-mi voie să revin la câteva întrebări uh, și elemente abordate. Au fost uh, mai multe întrebări cu privire la revizuirea regulilor uh, bugetare la nivel european, uh, pachetul cu două măsuri și pachetul cu șase măsuri și care ar fi eventual, uh, eventuale etape următoare. Analizăm ideea simplificării și dăm uh, curs recomandărilor Consiliului Fiscal European. De asemenea, vrem să analizăm decalajul de PIB, și alte elemente uh, structurale uh, și vrem mai degrabă să schimbăm aceste, acești indicatori cu indicatori uh, mai ușor de observați. Deci, simplificarea și încercăm să vedem cum putem, cum pot regulile europene să sprijine investițiile în contextul tranziției ecologice și digitale ale economiei noastre. De asemenea, va fi important să găsim uh, echilibrul potrivit, pentru că contează, bineînțeles, și uh, datoria. De asemenea, trebuie să ajungem la un uh, consens în, acest, uh, în aceste eforturi, astfel încât să ajungem uh, într-o poziție mai bună decât suntem în momentul de față. Am lansat consultări extinse. Ieri am avut o discuție la Eurogrup și astăzi la Ecofin. Astăzi avem o discuție deja aici. Parlamentul și toate parlamentele și uh, toți actorii sunt uh, invitați să participe la această consultare ce se va încheia la finalul acestui an. Uh, S-au adresat multe întrebări cu privire la subiectul actual uh, sau subiectul de astăzi, aprofundarea Uniunii Economice și, boneta, și Monetare. Continuăm cu Uniunea Bancară și cu Uniunea Piețelor de Capitale. Pro, promovăm, vrem să facem uh, progrese cu instrumentele în acest domeniu, inclusiv uh, instrumentul BIC. Comisia sprijină această muncă. S-a vorbit și despre natura interguvernamentală a multor Um, acorduri la nivelul zonei euro. Într-adevăr, noi la Comisie sprijinim uh, tranziția către metoda comunitară. Asta privește și uh, uh, includerea pactului bugetar în cadrul legislației europene și mecanismul de stabilitate vrem să-l aducem în cadrul european. Statele membre în momentul de față aleg să lucreze prin metoda interguvernamentală și în ceea ce privește reforma mecanismului de stabilitate și noi credem că ar trebui să trecem către metoda comunitară cu timpul. Apoi s-au adresat întrebări și în ceea ce privește extinderea zonei euro, mai ales în contextul uh, Croației. Trebuie spus că cooperăm strâns cu autoritățile croate în ceea ce privește Uh, pre-angajamente pentru a asigura o um, um intrare de succes în uh, mecanismul rate de schimb 2. Eu aș spune din angajamentele pe care le monitorizează Comisia Europeană um, că Croația este pe calea cea bună în respectarea angajamentelor. Bineînțeles, există și angajamente pe care le monitorizează BCE, cele care țin de evaluarea um, calității activelor în sistemul bancar și va urma și această analiză în viitor. Noi, din partea Comisiei Europene, pot să vă asigur că considerăm că extinderea zonei euro trebuie să rămână un proces deschis și bazat pe reguli. Salutăm uh, eforturile țărilor care vor să uh, adopte moneda euro și suntem gata să sprijinim acești colegi. Mulțumesc și acum Paolo Gentiloni. Uh, thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar două sau trei remarce. Firește, noi ar trebui să continuăm să acordăm toată atenția necesară mediului economic extern riscurilor care există și să ne coordonăm politicile fiscale. Știm prea bine că avem 27 de politici fiscale diferite și ar trebui să fim conștienți de faptul că dacă nu avem o coordonare avansată, am, avem câțiva pași buni în direcția coordonării, dar dacă nu uh, consolidăm această coordonare, nu va fi suficient. Politica monetară nu ne poate ajuta de una singură atunci când vom da de greu. Al doilea lucru, pentru că s-a pus o întrebare legată de mecanismul european pentru stabilitate. Da, există un acord general cu privire la acest mecanism, însă mai rămâne să lămurim detaliile aspectele secundare, ca să zic așa. Negocierile vor continua în perioada următoare. Bineînțeles, sub președinția lui Mario Centeno. Deci negocierile vor continua în Eurogrup. Și un al treilea lucru, ultimul, așa este Poate că avem opinii divergente cu privire la multe din aceste măsuri. Unii spun că progresul este foarte lent, că Uniunea Monetară avansează foarte greu. Da, așa este și în parte se datorează dificultăților inerente procesului. Însă, ca să fim sinceri, se datorează de fapt în principal divergențelor politice care există avem divergențe politice și cu privire la revizuirea abordării economice. Deci, cum putem uh, să găsim soluții mai simple, dar și flexibile în același timp, nu e deloc ușor. Mesajul pe care aș vrea să-l transmit eu parlamentelor naționale este că pentru a depăși aceste dificultăți și instituțiile europene au nevoie de angajament politic, de presiune și de participare politică din partea parlamentelor naționale, a guvernelor. Ele trebuie să se implice în aceste discuții. Nu putem uh, obține o decizie politică fără a avea această presiune și participare politică din partea celor de la nivel național. Tocmai de aceea, săptămâna parlamentară este atât de binevenită. Mulțumesc, are acum cuvântul Fabio Panetta. Chair, well, first... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere. S-au făcut multe comentarii interesante și ținând cont de limitele de timp, nu pot să revin la fiecare comentariu făcut sau la fiecare întrebare, însă am să mă adresez în general la problemele care au apărut. Mai multe comentarii s-au centrat pe nevoia de a finaliza Uniunea Bancară și Uniunea Piețelor de Capital. Sunt absolut de acord. Este un element esențial pentru a aprofunda Uniunea Economică și Monetară. Trebuie să îmbunătățim uh, concurența prezența pe piețele financiare, să îmbunătățim uh, nivelul de riscuri pentru cei care fac investiții din diversele state membre și trebuie să uh, îmbunătățim situația pe viitor, așa cum au menționat mai mulți dintre dumneavoastră. Pe de altă parte, trebuie să finalizăm uh, piața unică și piața de capital. Și asta înseamnă că toate statele să aibă acces egal pe piața de capital. Pentru aceasta trebuie să facem eforturi deosebite pentru finalizarea celor două tipuri de uniuni. Însă asta este esențial și pentru misiunea de bază a BCE, pentru că aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital va îmbunătăți rezistența uh, zonei euro în fața șocurilor financiare și va ajuta BCE-ul pentru că va îmbunătăți posibilitatea de gestionare în comun a riscurilor și va crea un mediu mai bun pentru implementarea politicilor economice și monetare cât privește supervizarea uh, bancară europeană. În ultimele luni, cred că s-a produs o mișcare către uh, o supervizare mai previzibilă și mai transparentă, ceea ce este de salutat. Activele sigure. Într-adevăr, e important să respectăm băncile care sunt suverane, însă uh, singura soluție este să îmbunătățim situația uh, finanțelor publice. S-a comentat și nevoia de finanțare și de îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru a ajuta firmele. Și dacă ne uităm la ultimele uh, previziuni în ceea ce privește dinamica pierderilor bancare pentru uh, diverse tipuri de companii, inclusiv IMM-urile, am văzut că costul de finanțare pentru companiile europene a scăzut în mod semnificativ în toate statele membre și dinamica pentru uh, creditele bancare este în creștere. Bineînțeles, nu ne putem aștepta ca politica monetară să rezolvă totul și să aducă creditele necesare, împrumuturile necesare până la niveluri foarte ridicate și accesibile. Știm că cererea este foarte mare și există de asemenea mulți uh, factori în spatele acestei cereri Știm din studiile empirice și din sondajele pe care le-am făcut acest lucru, însă nu trebuie să ne uităm doar la dinamica împrumuturilor bancare, care este în creștere, se îmbunătățește, dar care este contrafactuală. Ce s-ar fi întâmplat dacă BCE-ul nu ar fi început cu uh, măsurile sale de expansiune non-standard? Bineînțeles că împrumuturile ar fi fost mai scăzute. În ceea ce privește solvabilitatea băncilor, toate aceste elemente se îmbunătățesc în zona euro, în principal din cauza unui context economic mai bun în ultima vreme. Creșterea economică se stabilizează, pe de altă parte, și e adevărat că situația băncilor în mai multe țări se îmbunătățește. Există însă și slăbiciuni reziduale în anumite cazuri, de care trebuie să avem grijă printr-o intervenție de politici generale economice, prin stimularea creșterii economice la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul doamnei Groțana Perici pentru ultimele uh, comentarii. U odnosu na uh, ovu temu koja je, koju zahvaljujem Mulțumesc. În ceea ce privește subiectul pe care l-am discutat astăzi, aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor care au intervenit. Croația își dorește ca zona euro să se extindă inclu cu includerea țării noastre. Ne dorim să partajăm această suveranitate cu alte state membre. Deocamdată Croația a realizat tot ce era necesar în ceea ce privește noile instituții cerute și măsurile necesare pentru, a, pentru controlul și um, soluționarea băncilor. Deci, um, extinderea zonei euro, în care astfel încât ea să includă uh, Croația, nu um, pare să uh, se lovească de obstacole. O uniune bancară totală ar solicita un uh, sistem de garantare a depozitelor și un sistem comun de protecție și diminu diminuarea riscurilor. Într-o uniune bancară Uh, supravegherea băncilor și garantarea depozitelor ar trebui să țină de Uniunea Europeană. Mai mulți colegi au menționat de asemenea uh, subiectul criptomonedelor și uh, riscurile asociate. Va fi nevoie să se abordeze aceste riscuri astfel încât să se recâștige încrederea în sistemul monetar al Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Închei această ședință uh, consacrată zonei euro. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumim tuturor, încheiem această sesiune. Vă amintim că vom continua cu dezbatere la Comisia Econ cu o altă sesiune ce va începe în 15 minute în ceea ce privește sistemul internațional de taxare și uh, în ceea ce privește uh, serviciile financiare. Mulțumesc tuturor și ne revedem în curând!